Nous allons commencer notre euh, session de la Commission de développement. Vom începe această sesiune extrem de importantă a Comisiei de. Astăzi vom vota amendamentele pentru, uh, la instrumentul pentru dezvoltare și cooperare, dar înainte de asta avem un alt punct pe ordinea de zi și anume discuția legată de contribuția Comisiei pentru Dezvoltare la proiectul de rezoluție referitoare la conferința privind schimbările climatice de la Doha. Această contribuție a fost pregătită de Comisia ENVI. coordonatorii au însărcinat secretariatul să redacteze un document de bază pentru a lansa dezbaterea. Acesta va putea fi modificat prin amendamente și termenul de depunere al amendamentelor a fost stabilit pentru 24 septembrie. Având în vedere că documentul a fost uh, redactat în uh, engleză și că Termenul de depunere este foarte scurt. O să vă rog să depuneți amendamentele exclusiv în limba engleză pentru a facilita operațiunile de vot pentru, care sunt prevăzute pentru 18 octombrie. Vă dau deci cuvântul pentru eventuale contribuții și apoi o să iau și eu cuvântul pentru a vă spune câte ceva și din partea mea. Preda. Preda. Preda. Preda. Preda, Domnule Preda, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi aș dori să salut uh, inițiativa de a avea o discuție legată de conferința de la Doha și da, vrea să ne aduce o contribuție din partea comisiei noastre în ceea ce privește rezoluția pregătită de Comisia ENVI. O să fac trimiterea mai întâi la punctul pe care l-ați ridicat în text. În principal, îngrijorarea legată de intențiile de a alimenta finanțarea climatică din fonduri care ar fi uh, transferate din ajutoarele publice pentru dezvoltare. Sunt de acord cu textul rezoluției că trebuie să găsim la nivelul statelor membre alte soluții pentru a evita reducerea acestor fonduri care sunt atât de necesare țărilor în curs de dezvoltare. Apoi, Aș dori să spun câte ceva legat de punctele B și C din preambul, pentru că aici textul spune mai întâi la punctul B că nu se, pot, nu se poate atinge finanțarea de 100 de miliarde prevăzută la Durban fără un mecanism inovator. Și întrebarea pe care v-aș adresa-o dumneavoastră, doamnă președinte, și celorlalți uh, colegi, este ce înseamnă acest mecanism inovator. Textul spune că avem nevoie de acest mecanism uh, inovator, dar care ar fi natura lui? Vă gândiți la fonduri private sau la contribuții ale sectorului privat? În starea actuală de lucru ne putem gândi că am putea avea asemenea contribuții? Apoi, vorbim de punctul C, care se referă de asemenea de, la necesitatea de a avea surse mai fiabile și inovatoare pentru finanțarea clim, uh, schimbărilor climatice și întrebarea mea în această privință este atunci când spuneți asta, vă gândiți la impozita noi. Cum am descoperit altfel aceste surse despre care vorbim aici? Cam acestea au fost uh, scurtele mele observații și aștept cu mare interes dezbaterea pe marginea acestei contribuții a comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Bart. Stas. Dank u, mevrouw de voorzitter. Um, wij gaan zeker een... Vă mulțumesc, doamna președintă. Considerăm că această propunere este una bună în, acest, în forma ei actuală, dar noi vom încerca să includem anumite lucruri pentru a clarifica formularea. În legătură cu punctul B, cred că este foarte bine că ne dorim această accentuare a unui mecanism reînnoit, în același timp, cred că ar trebui să menționăm și taxa pe tranzacții financiare, pentru că aceasta reprezintă o sursă pentru un pentru resurse proprii pentru Uniunea Europeană. Apoi, la punctul E, este adevărat că costurile provenite de la adaptare sunt mai mari decât uh, costurile pentru uh, ameliorare. Dar cred că ar trebui să creăm o legătură cu COP, următoarea COP, care va discuta biodiversitatea. Cred că există anumite puncte pe care am putea să le includem pentru a consolida acest punct. La alineatul 3, Fondul Verde pentru Schimbări Climatice, știm că nu există um, alocate sume suficiente pentru acest fond și um, ar trebui ca limbajul să fie mai puternic. La sfârșitul alineatului 3, acolo unde se vorbește de Red Plus. Uh, ne-am referit la aceste lucruri uh, în rezoluția anterioare și spusesem în aceste cazuri că trebuie să ne asigurăm ca drepturile popoarelor indigene să fie garantate, să fie garantate în zonele în care aceste popoare trăiesc acum. Trebuie oprit uh, defrișarea pădurilor și trebuie să includem toate aceste puncte în uh, rezoluție. Vă mulțumesc. Domnule Görens, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să vă reamintesc că avem un rol din ce în ce mai uh, marginal în această problemă. Deci dezvoltarea este direct afectată de schimbările climatice și uh, acesta au un efect și un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce ar trebui să ne rețină atenția. Apoi, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Preda pe fond. Cred că a pus uh, degetul pe rană și trebuie, bineînțeles, să ne gândim la finanțări inovatoare, dar în același timp începem să repetăm anumite exigențe ca niște papagale așa și deja a devenit un reflex pavlovian și asta nu înseamnă, nu e întotdeauna un semn de inteligență. Poate ar trebui să găsim căi un pic diferite Și tocmai aici trebuie să încercăm să transformăm situația. Ce putem face? Ați spus finanțare privată. Foarte bine, atunci să ne gândim la uh, principiul poluatorul plătește și să vedem cine e responsabil de ce. La noi, în țările în curs de dezvoltare, ar trebui să identificăm care sunt persoanele responsabile, entitățile responsabile uh, și am încredere în dumneavoastră să lansați un, uh, un amendament uh, dacă nu vreți să o facem uh, în colaborare și apoi mai e încă o problemă care ne deranjează pe toți, incapacitatea Europei de a face, de a-și ține promisiunile. Pentru că nimeni nu mai poate să-și țină promisiunea din 2005, care a fost reînnoită în toate discursurile de duminică în ceea ce privește nivelurile de finanțare pentru dezvoltare Cred că riscăm foarte mult din cauza acestui, uh, acestei retrageri a anumitor țări în privința finanțării pentru dezvoltare, ceea ce va avea consecințe și la nivel european și riscăm să intrăm într-o fază de recalificare a ajutorului. Și cred că asta trebuie evitat cu orice preț. Nu trebuie ca uh, fondurile care au fost deja uh, identificate ca fiind pentru programele de cooperare cu țările din Sud, deci nu trebuie ca aceste fonduri să fie uh, realocate pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, pentru că asta ar fi faza uh, ultimă, faza supremă a unei trădări în care ne-am angajat cu toții. Deci aici trebuie să fim cu toții foarte atenți uh, și dacă este o reînnoire a unei cerințe, trebuie să insistăm foarte clar și cred că domnul Preda nu ne-a dezamăgit niciodată până acum, așa încât putem avea încredere în domnia sa pentru a redacta un amendament. Acum îmi dau și eu cuvântul. Aș dori să subliniez două puncte. Ar trebui să ne gândim la toate proiectele noastre de dezvoltare pentru a include în ele aceste elemente legate de mediu. Deci toate proiectele trebuie să aibă și un element de mediu. Apoi, aș vrea să vă reamintesc că 20% dintre emisiile noastre de gaze cu efect de seră provin din defrișări și din alte uh, modificări ale teritoriului. Și tocmai de aceea acest procentaj de 10% de energie regenerabilă în transport trebuie să fie ridicat pentru că asta contribuie la modificarea destinării terenurilor arabile, destinației, mă scuzați. Și tocmai de aceea trebuie să promovăm uh, agricultura organică în special în țările cu venituri foarte scăzute, pentru că această agricultură contribuie la prevenirea schimbărilor climatice și, de asemenea, la ieșirea din sărăcie. Deci aceste preocupări trebuie să fie și ele reflectate în text. Acum îi dau cuvântul Comisiei. Thanks. Uh, thanks for the opportunity to... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a avea un schimb de opinii pe marginea acestui proiect de rezoluție. Comisia este în mare de acord cu acest proiect în legătură cu punctele care tocmai au fost menționate. Cred că, într-adevăr, este foarte clar că finanțarea schimbărilor climatice va fi un, uh, o componentă importantă a acordului pe care îl vom încheia la sfârșitul acestui an la Doha. Așa s-a întâmplat și în anii anteriori, de la, începând de la Copenhaga, trecând prin Cancun și așa mai departe. Anul acesta la Doha trebuie să ajungem la un acord asupra pachetului care a fost hotărât anul trecut la Durban și aș putea să spun că toate elementele acestui pachet trebuie să fie foarte clare, nu trebuie să se concentreze uh, prea mult asupra protocolului de la Kyoto, de exemplu, ci trebuie să țină seama de toate elementele relevante. O parte a pachetului importantă va fi discutarea finanțării schimbărilor climatice. Știți foarte bine că prima sumă alocată va fi terminată la, acestul, la sfârșitul acestui an și trebuie să fim în poziția în care să ne respectăm angajamentele financiare pe care le-am luat până la sfârșitul acestui an și să transmitem și un mesaj pozitiv um, pentru viitor. Și în acest context sunt de acord cu diversi antevorbitori care au spus că trebuie să discutăm mai mult care vor fi sursele acestei finanțări și aș dori să vă aduc aminte că această sumă de 100 de miliarde de euro promisă la Copenhaga conținea atât, uh, atât fonduri publice cât și, cât și fonduri private. Într-adevăr, trebuie să găsim uh, noi surse inovatoare. Comisia s-a angajat să analizeze diferite opțiuni, de exemplu, transport internațional, uh, în uh, domeniul transportului aerian există această, acest sistem de comercializare a emisiilor, dar există și fondul internațional maritim, dar și alte opțiuni. Toate aceste acțiuni s-au uh, desfășurat în cadrul G20 și trebuie să continuăm acest proces și în cadrul altor uh, organizații internaționale. Suntem de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, trebuie să aducem în centrul discuției schimbările climatice și climatul și cooperarea pentru dezvoltare. În uh, toate proiectele trebuie să angajăm mai mult țările noastre parten- partenere în um, acțiunile pentru climat și cu toții trebuie să fim mai deschiși față de uh, eforturile partenerilor noștri. Un ultim punct referitor la diplomația climatică. să se face referință și, acest, și la acest punct pe bună dreptate în această rezoluție și știți că succesul nostru de la Durban se datorează capacității de a forma o strategie, o alianță strategică cu țările cele mai uh, vulnerabile și cele mai puțin dezvoltate. Cred că acest lucru va fi o asemenea strategie. Aceasta a fost strategia care ne-a asigurat succesul la Durban și este o alianță pe care trebuie să o continuăm și pe viitor, pentru că doar așa vom obține rezultatele optime și la Doha. Mai avem multe de făcut, atât din punct de vedere bilateral, regional, cu aceste state și salutăm pe toți cei care doresc să colaboreze cu noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile și vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 24 septembrie, iar votul va avea loc pe 10 octombrie. Vom trece acum la adoptarea mandatului pentru negocierile interinstituționale. Nu vom vota aici, este doar un proiect de uh, raport în ansamblu, dar deci nu vom vota asupra proiectului întregului său, ci vom vota doar amendamentele pentru a avea un mandat interinstituțional. Și înainte de asta trebuie să ne desemnăm echipa de negociatori coordonatorii au propus următorii colegi. Domnul Berman, eu, ca președinte, domnul Görens, domnul Mitchell, domnul Deva, domnul Stas, domnul Iaric și domnul Vanek. Sunteți de acord cu această echipă? Nous en prenons act. Am luat notă și vă mulțumim. Echipa de negociator va da raportul în mod regulat comisiei noastre, ceea ce ne va permite să ne rafinăm un pic mandatul în cursul negocierilor, ceea ce s-ar putea dovedi necesar, în special având în vedere uh, conținutul programului panafrican. Și vom trece acum la vot. Avant de commencer, nous allons Înainte de a începe, vom testa puțin cartelele de vot. Domnule Berman, aveți cuvântul. Je voudrais juste avant de... Voiam doar, înainte de a trece la vot, să-mi exprim recunoștința profundă față de toți raportorii din, și a tuturor raportorilor din umbră, față de Comisie și de Consiliu pentru cooperarea de care au dat dovadă până acum, care a fost exemplară și pentru spiritul constructiv și aș dori să-mi exprim recunoștința profundă și față de uh, Marie Caler și Brian Ohan și pentru grupul uh, socialiștilor și democraților și față de asistenții noștri pentru că toții au făcut o treabă minunată. Ați văzut că sunt 60 de pagini de amendamente și reunirea tuturor uh, nu a fost deloc ușoară și nu ne-am descurcat niciodată fără această cooperare excelentă. Vă mulțumim foarte mult! Je propose un test. Vă propun deci testarea cartelor de vot. Deschidem votul.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 Așadar, începem cu amendamentul 24. Cine este pentru? Cine împotrivă, cine se abține, adoptat. Amendamentul FEM 17. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, respins. Amendamentul 259. 259. Cine pentru? Împotrivă? Cine se abține? Verificăm. Votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Adoptat. FM 18, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. 260, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Amendamentul 261, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 9, cine e pentru, împotrivă, cine se abține adoptat. 262. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 28. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 265, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 264, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, Verificăm. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins la diferență de un vot. Amendamentul 29, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, se adoptă. FEM 19, cine este pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 30. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. FEM 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. 266. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 31. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Minta 13, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 268. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. FEM 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. AFET 16. Qui est contre? Qui s'abstient? Respins. FEM 22. Cine este pentru? Pe împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 271. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul buget 17. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 269. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentul 270 270. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Respins. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se ține respins. Buget 18. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. Amendamentul 273, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 274, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Buget 20, cine este pentru, împotrivă, cine se abține. Verificăm, votul este deschis. Lipsește un vot. Nu, acum a votat toată lumea, votul este închis. Respins. 277. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Respins cu 4 voturi. Respins. Așadar, amendamentul 40, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul INTA 14. Nu. Nu, amendamentul 40 este caduc nu, nu. Deci trebuie să votăm amendamentul 40. Cine este pentru amendamentul 40? Amendamentul 40 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi. Inta 14. Nu, nu. Este caduc. 41. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Ninta 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 280. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 281, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Domnule Stas, aveți cuvântul. Uh, mede uit naam van de... Vă mulțumesc. Dragi colegi, am dorit să vă spun că v-a fost transmis un act referitor la compromisul 10 pe care îl votăm. Este un act redactat de mine, domnul Cashman și domnul Newton Dunn și am dorit să adăugăm câteva cuvinte suplimentare. Dacă aveți documentul în fața dumneavoastră, ați putea să vedeți că există un text uh, subliniat care se referă la dreptul persoanelor cu disabilități și așa mai departe. Dacă sunteți de acord, am dorit să adăugăm aceste cuvinte. Pun amendamentul oral la vot. Deci cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. Și atunci votăm compromisul 10. Nu, nu, este caduc. În regulă. Deci, amendamentul FEM 24. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Mă scuzați, n-ar fi trebuit să votăm în două părți? cu muncă decentă și fără muncă decentă? Deci am acceptat să adăugăm acest amendament oral. Acum votăm textul cu el și fără el, nu? Deci votul pe părți trebuie cerut. Dar e pe lista mea de vot. si la majorité préfère de le faire. Bon, si la majorité est pour... Euh, Dacă majoritatea este pentru un vot uh, separat, atunci sunt de acord. Votăm prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Și votăm a doua parte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. FEM 24 l-am votat, deci asta e caduc. Amendamentul 284, cine este pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul buget 21. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. Amendamentul 287. Uh, Deci afet 20, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Deci 240, 287, mă scuzați, cine pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? 44 este adoptat. E în regulă. Mergem mai repede. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 276. Uh, cine este pentru? oprim la FET 18, prima parte e caducă, pentru că am adoptat amendamentul 46, dar a doua parte nu este caducă, deci pun la vot a doua parte a amendamentului AFED 18. Uh, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, o să verificăm. Votul este deschis. Rodul este închis. Respins la distanță de două voturi. La diferență de două voturi. 276. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. FEM 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. Compromisul 11, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Inta 18, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. Buget 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Afet 22, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. A doua parte, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 295, uh, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 48, cine este pentru, cine împotrivă, cine se abține, adoptat. Uh, oui, de, budget 23. Buget 23. Cine stă pentru? Împotriva. Cine se abține? Respins. Buget 24. Cine stă pentru? Împotriva. Abținere. Să respinge. 296 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamente de compromis 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Afet 23, cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Manque 3 voix. 2 voix. Ne mai lipsesc două, trei voturi. Un vot acum? Ok, acum s-a închis votul. Se respinge. Situația nu era foarte clară înainte. Amendamentul 300, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 301, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 301 prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Afet 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Se respinge. Inta 19. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 302, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. de rester d'accord. Donc l'amendement budget, je n'ai pas de numéro, 25, donc qui est pour? Cine stă pentru amendamentul 25? Împotriva ținării se respinge. Inta 20, cine stă pentru? Împotriva abținării se respinge. Bucet 26, cine stă pentru? Se adoptă. Acum amendamentul 303, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Verificăm prin vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. În diferență de 4 voturi. FEM 26, cine stă pentru, împotrivă, abținări. Se respinge. FEM 27, cine stă pentru, împotrivă, abținări. Se respinge. Amendamentul de compromis 13, cine stă pentru, împotrivă, abținări. Se adoptă. Amendamentul 53, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 21, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă? Nu. Cred că trebuie să verificăm electronic Inta 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Inta 22. Se adoptă. Inta 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 306. D'accord. Donc on reprend à affect 25 euh, et c'est split vote, première partie. Revenim la afet 25, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte, cine stă pentru, Amendamentul 55. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Inta 23. Cine stă Nu este caduc. E identic. Nu, acum trecem la buget 27. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Buget 28. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. FEM 29. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Buget 29, cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 56, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Inta 24, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Inta 25, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 310, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Straße.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 Verificăm. Foarte bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu o diferență de 4 voturi. Amendamentul 59 s-a deschis votul. Cine stă pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul de compromis 14. Cine stă pentru, împotriva, Am Amfet 26. Cine stă pentru, împotriva, abținerii. Se respinge. Alors, 14, c'était adopté, et c'était adopté, donc ça tombe. Amendement 61. Amendamentul 61, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. Buget 30 pentru, împotrivă, abineri respins. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abineri se adoptă. Amendamentul treisprezece Votăm doar provided DAC. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Treste 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alors, 315, 316 17 tombe. Donc, euh, d'accord. 318. 318 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alors, INTA 26. INTA 26 pentru, Împotrivă. Abțineri. N-am văzut foarte bine. Facem, deci, o verificare electronică. S-a deschis votul. Il manque 3, 2 voix encore. Mai lipsesc încă două voturi. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 319. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 60, uh, 73, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFET 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 320 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123, donc c'est 324. 324 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. AFET 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. On Amendement 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. FAM 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 328 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 36 pentru trei douăzeci pentru împotrivă abțineri Respins. Voce 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Elle a retiré. Donc on peut... D'accord. L'amendement 330. Amendamentul 330 a fost retras. Deci trecem la buget 37. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 333 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FAM 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Euh, 30, 334 est adopté Non, euh, ah, c'était rejeté. Ah, donc, donc amendement 80. Amendement Amendamentul 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 335. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 336 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement 2 Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 95 pentru. 94. De fapt, 94. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, să adopt. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. AF 32 subalinatul 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. AFET 32. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Qui... 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 32. Qui... Afet 32. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 98 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FAM 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FAM 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 343 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. FAM 40 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. AF 33 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. FAM 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFET 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFET 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AF 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Afet 36, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346, 348, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Oui, ah C'est amendement oral 7. Amendamentul oral 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Vă rog să ridicați uh, mâna pentru că altfel nu pot să vă număr. Se adoptă. Amendamentul oral 8. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 109. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Buget 42. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 110. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 16. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul AFET 39. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 112. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 114, cine stă pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. Amendamentul 115, cine stă pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. Amendamentul oral 6. Nu. Nu. 116. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Acum ajungem la amendamentul oral 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul Comisiei de Bugete 44. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 118. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. INTA 36. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm electronic. INTA 36 s-a deschis votul. Mai lipsește un vot? O persoană nu a votat până acum. S-a închis votul. Se adoptă. 119. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 352 a fost retras. Inta 37. Cine stă pentru? INTA 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Amendamentul 120? Nu. Am buget 45. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 120, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 121, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 353, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 5, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 124. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. FEM 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. FEM 46. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotriva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 da. Bon. On continue. Amendement 126, qui est pour? Amendamentul 126, cine este pentru? Se adoptă în mod automat. Amendamentul 128, atunci cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 38, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 17, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 358. Acum cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 39, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 40, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 18. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Inta 41. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Inta 42. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Inta 43, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 19, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 44, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 370, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 371, cine este pentru? Nu este foarte simplu acest vot. Votăm AFET 40. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări. Să respingem. 372, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 373, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 45, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 374. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 375. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 135. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 376. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imta 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 377. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și nouă, cine stă pentru, abțineri, se respinge. 379, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei sute optzeci cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 137. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 382, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 22, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 383, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 388, cine este pentru, este caduc. Inta 51, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 390. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 395. Nu. 393. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Acum amendamentul 395. Cine stă pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. Afet 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 25. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. INTA 53. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. AFET 44. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 401, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. O 145 145. Cine pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. Inta 54. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Cred că aici trebuie să verificăm. Verificăm INTA 54 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. FEM 47, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 26, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Inta 57, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Ok, verificăm INTA 57. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. Uh, Inta 59. Inta 59 pentru. Împotrivă. A fost adoptat. On l'a voté adopté. Donc Inta 59. Inta 59 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 60. Am votat 58. Da, eu am înțeles că 58 este adoptat, dar putem să-l resupunem la vot dacă există dubii. Alors, excusez-moi, j'avais noté que 58 était adopté. Nu, se pare că n-am votat 58. 58, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, cred că e destul de strâns, așa că mai bine facem un vot electronic sau deschizi votul. Le vot e clou. S-a închis votul. Se adoptă. Deci, 59 și 149 le-am votat, INTA 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 409 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 412 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFET 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFET 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 414 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 415 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 416 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, 2, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, Inta 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic. Inta 63. S-a deschis votul. Vot e clou. S-a închis votul. Se adoptă. FAM 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 417 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-au amestecat un pic voturile. Cine este pentru la 417? Bun, îl facem electronic. 417 s-a deschis votul. Le vot e clou. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de 3 voturi. 418 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. FAM 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Patruzeci pentru, ...împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 419 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm. 419, vot electronic, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 420 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Asta 66 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 167 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Intra 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Intra 64, vot electronic, s-a deschis votul. Le vote est clos. s închis votul. Se adoptă cu diferență de trei voturi. Ouais. Amendement euh, 169. Amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. unu pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, afect 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. doi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 423 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 67 pentru, împotrivă, abțineri. Eu nu pot să vă rezultatul aici. Vot electronic pe INTA 67. S-a deschis votul. Vote e S-a închis votul, se adoptă. Adopt adopté. Donc, compromis 27. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Inta 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 427 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 428 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 192 pentru, 182, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 429 ă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 430 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, FAM 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 435 pentru împotrivă se abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă. qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Inta 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alors, 186. 186 qui... 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 70 pentru împotrivă. Qui s'abstient? Abțineri. Verificarea electronică. Inta 70 s-a deschis votul.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 Compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 442, 443, mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 443, oui, je vais vérifier. Vot electronic ouvert Votul electronic s-a deschis pe 443. Vot e clos. S-a închis votul. Se adoptă. FAM 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 444 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ...455 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. buget 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 456 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 457 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alors, c'est amendement oral 9, qui est pour. Amendamentul oral 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 459 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 460 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Buget 53 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Buget 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 461, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 54, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 191. Îl votăm. Votăm 191. 191.i. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține adoptat. 465. Cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 191 II Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Buget 56. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 466. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. doamnă. Oui, il faut le voter. 100, alors femme 58, qui est... Femme 58, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 468 este identic, nu-l votăm. D'accord, on le vote en même temps. Donc, comp Compromisul 36. 468. D'accord. Donc 468 qui Deci 468 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 473, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 474, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 475, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 196. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 197, 476, 477, mă scuzați, adoptat. 47. Inta 71, mă scuzați, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 478. Cine este pentru? Împotrivă. abține, respins. FEM 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 198. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 200. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 479 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. INTA 72, cine pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 202 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 203 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 204 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Afet 51 cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 205 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 206 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 480 este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 481, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFET 52, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. 208, cine este pentru, împotrivă, abține se adoptă. AFET 53, pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 209, cine este pentru, împotrivă, abține adoptat. 200 485 Cine pentru? Cine pentru? Împotriva? Cine se abține? Verificăm. Vot electronic, amendamentul 485, votul este deschis. Ne mai trebuie două voturi. Grăbiți-vă, votul este închis. Respins. patru e retras. 213. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă 20 de pagini, spune doamna președinte. Amendamentele de la 214 la 219. 214-219. Cine este pentru, împotrivă, abține se adoptă. 490, 486, 87, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm considerentul nu, amendamentul 1 pentru, împotriva abținere adoptat, buget 3 pentru împotriva abțineri adoptat, buget 4 pentru împotriva abțineri adoptat, buget 5 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva abțineri adoptat. FEM 1 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 221, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222 retras, INTA 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. FEM 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 223. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? 224. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? 225 pentru împotriva abținere adoptat. FEM 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 226. Nu, buget 6 și afet 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 226, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Afet 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Inta 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Afet 5. Împotrivă. Abțineri. Respins. 228 pentru, împotriva abține, respins. Afet 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri și respins. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. ...233. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul oral 4. Cine este pentru, împotriva abțineri adoptat. Am adoptat amendamentul oral 4, nu. Buget 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Fem 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 234, cine este pentru, cine împotriva abțineri, respins. Afet 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 235, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 236 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Buget 10, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. buget 10 a fost uh, adoptat. Buget 10 buget 10 cine pentru buget 10 cine este împotriva cine se abține adoptat compromisul 2 235 Afet 7 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 retras, FEM 7, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. AFET 8 și buget 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 12. INTA 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Inta 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Inta 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. FEM 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FM 10, AFET 9, mă scuzați, spune doamna președinte, AFET 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. <clears throat> Amendamentul 243. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 200. Linta 6. Inta 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Buget 13. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Apet, afet 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Fem 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Fem 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, adoptat. Compromisul 6. Compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. 200. Nu, acesta e caduc. Inta 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 249, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Inta 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 15, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 8, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 252, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 10 este caduc, 255 retras, 255 retras, amendamentul 20 atunci, cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. Deci 256 e retras și AFET 38 este adoptat. Așadar, votăm INTA 11. INTA 11, cine este pentru? Da. Bon, alors, amendement 21 Amendamentul 21. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inta 11 acum. Este identic. L-am votat deja. Atunci, amendamentul 22. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. Am uh, votat și 258 și, 2, și INTA 12 votând acest amendament. Ah oui. Donc on va voter. Votăm. vis-a-vis -vis de negocierile interinstituționale informale, plecând de la amendamentele votate. Cine este pentru începerea acestor negocieri împotriva abțineri? Cred că este mai bine să votăm electronic. Cred că nu vom avea nicio problemă, va fi un, unanimitate pentru inițierea negocierilor trilaterale. S-a deschis votul. Ne mai lipsesc patru voturi. Patru persoane încă nu au votat, acum sunt doar două. O persoană acum. Ne mai lipsesc totuși două, două voturi. Ok, s-a închis votul. 22 de voturi pentru o singură abținere. Doresc să-i mulțumesc domnului Berman pentru această muncă de sisif pe care a depus-o. Domnul Berman, poate unii dintre dumneavoastră au fost surprinși că multă din amendamentele Comisiei FEM au fost respinse, nu pentru că ne-am fi uh, împotrivit ele și altele ar fi trebuit să fie respinse, pur și simplu au fost amendamente redundante și le-am respins pentru ca textul legislativ să fie cât mai uh, scurt posibil. Doamnă președinte, Aș dori să-l felicit pe domnul raportor pentru munca depusă, să-i sugerez să nu aștepte uh, sfârșitul negocierilor pentru a deschide o sticlă de șampanie. Cred că este o idee foarte bună, sună doamna președinte. Sper că dumneavoastră vă veți ocupa de acest lucru.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 nous allons reprendre les votes, cette fois-ci sur... O să reluăm voturile de această dată pe marginea raportului privind coerența politicilor uh, europene în privința dezvoltării. Amendamentul 21, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, qui est 29, cine este pentru, împotriva abțineri. Respins. 30, cine este pentru, împotrivă, abținări. Se adoptă. 31. Cine este pentru, împotrivă, abținări. Se respinge. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, abținări. Adoptat. 33. Cine este pentru, împotrivă, abținări că trebuie să verificăm amendamentul 33, vot electronic. S-a deschis votul. Ne mai lipsesc 3 voturi. S-a închis votul. Se adoptă. Am putea vota în bloc. Vom încerca până la 47. Deci, vot în bloc de la amendamentul 34 până la amendamentul 47 inclusiv. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. 51 cine stă pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă? Nu. Se respinge, spune doamna președinte, dar haideți mai bine să controlăm amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc 55 și 56? Nu. Doar 55. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 57. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 58. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 60, Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum vot în bloc de la amendamentul 61 până la 63. Sunteți de acord? Da, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 64, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru? Deci 64, prima parte, cine stă pentru? împotriva abținerii. Se respinge a doua parte. Cine este pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Acum, din nou un vot în bloc, de la amendamentul 68 până la amendamentul 72. Deci până la amendamentul 72. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Din nou vot în bloc, de la amendamentul 73 până la 75. 4, 74 și 75. Așadar, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Vot în bloc de la amendamentul 77 până la 79, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Amendamentul oral 2, cine este pentru, împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul oral 2, cred că ar fi mai bine să verificăm votul aici. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 4 voturi. Amendamentele 81, 82 și 83. Cine este pentru, împotriva, abțineri sunt adoptate. Amendamentul 84, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Optzeci opt. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89, vot pe părți, prima parte. Cine stă pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. A treia parte, cine stă pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 91. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Putem vota eventual primele trei amendamente din partea Comisiei pe un bloc. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pești 4. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Pești 5. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pești 6 6. Cine stă pentru? Împotriva ținerii. Se adoptă. 7. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. Îmi pare rău, nu am fost atent în un moment, cred că trebuie să Verificăm pe 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pești 8. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă? Nu. Verificăm și 8. S-a deschis votul pentru pești 8. S-a închis votul. Se respinge. Nu avem majorități foarte stabile, văd. Pești 9 acum. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Pești 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Pești 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Pești 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Pești 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă.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 Qui est pour? Pești 15. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Pești 16. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Pești 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul 92. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 93. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94.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 8. Alors, on, est, on a fait vote bloqué. Euh. Cred că am putea să votăm din nou în uh, bloc. Sau nu? 99. Mm, Cine stă pentru? Împotrivă abținerii. Se adoptă. 100. Cine stă pentru? Împotrivă abținerii. Se adoptă. 101. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 102. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Din nou vot în bloc de la 103 până la 108. Nu, de la 104 până la 108. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Somnă split vot. Premia... 109 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 110 pentru,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 118 și 119 le votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. De la 122 la 124 votăm un bloc pentru, nu merge. Nu. Doar 122 și 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendement 126. 126, votăm doar prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amploa 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amploa 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ampla 3, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, se respinge. Votăm în bloc până la amploa 9. Pentru. Împotrivă. ține Se adoptă. Ajungem la 128 până la 132 în bloc pentru împotrivă abțineri se adoptă. 133 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc de la 134 până la 142. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru împotrivă abțineri se respinge. FAM 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votăm în bloc până la FAM 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota în bloc până la FAM 26 pentru, împotrivă, abțineri să adoptă. Oui. Ensuite, on peut voter sur le récital amendement 5, amendement 10. Putem vota la considerente de la 5 până la 10, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 la amendamentul 11. Deci amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică, amendamentul oral 1, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul.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 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 16. S-a deschis votul. Le vot e S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru.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 Il manque une voix. Voilà, Ne lipsește un vot. Nu s-a închis votul electronic. Raportul este deci adoptat cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 0 abțineri. Felicitările mele raportoarei, doamna Schneeber Iastram. Tu la liste de vot pour le... Je vous donne la parole, Madame Schneeber-Jastram. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte nur ganz kurz all den Ausschüssen... Aș dori doar foarte pe scurt să le mulțumesc tuturor comisiilor care au luat parte la această discuție. Aș fi vrut ca cei care nu au făcut asta să o facă pe viitor și aș dori să-i mulțumesc și lui Carlos, care a muncit din greu. Okay. Is it? Alors, nous allons maintenant voter euh, sur le Trecem acum la proiectul de aviz al doamnei Grez. Amendamentul 1. Amendamentele 1 și 2 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. și votăm, deci, pe marginea avizului, în mod electronic, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Avizul este adoptat cu 19 voturi pentru și 5 împotrivă. Yes. Um. Uh, on behalf of Mrs. Uh, Mrs. Grace, um, she would like it. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Grace Dar doamna Grez ar dori să se consemneze în procesul verbal că nu mai susține acest raport. Sorry, for the avoidance of any doubt. Deci, pentru a evita orice fel de Uh, de uh, dubii, nu își retrage numele din raport. Maintenant, nous allons voter euh, le, aussi sur le rapport. Votăm acum pe marginea avizului doamnei Grez, avizul non-legislativ, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu.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 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificarea electronică. Amendamentul 3. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Nu. E destul de greu de văzut uh, aici și nu se poate număra foarte bine, deci facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritatea de două voturi. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum întregul proiect de aviz așa cum a fost el modificat. Prin vot electronic s-a deschis votul. A mai rămas încă o persoană care n-a votat încă. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi la 5. Felicitări raportorului. A chair. I think they might be misplaced. Um, yes, I... Doamna președinte, vă rog să luați notă în procesele verbale de faptul că doamna Angrez nu susține acest raport, dar totuși vrea să păstreze numele, să-și păstreze numele pe raport ca atare. D'accord, c'est noté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 împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2, cine este pentru? Nu, amendamentul 3. Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est le 3. D'accord. Donc, amendement 3. Qui est pour Amendement 3. Qui est pour Yes, we, you wanted, you want... check on number 2 because Verificăm numărul 2, pentru că cred că... Putem să verificăm amendamentul 2? Verificăm electronic. Așadar, verificăm electronic amendamentul 2, votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Qui est pour? Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adopté. Adaptat, mă scuzați. Sur la vie ainsi modifié électroniquement. Le vote est ouvert. Votăm acum electronic uh, rezoluția în întregimea sa astfel amendată. Votul este deschis. Le vot est clos. La raport est Votul este deschis, raportul este adoptat în unanimitate cu 23 de voturi. Felicitări domnului Mitchell, raportorul nostru. Atunci, trecem la ultimul vot. O să încheiem înainte de șase și jumătate. Votăm proiectul de aviz al doamnei Michel Strifler, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Acum votăm un bloc de la amendamentul 7 până la amendamentul 13. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Votăm considerentele tot în bloc. Cine este pentru? Cine se abține, se adoptă. Votăm avizul astfel modificat. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis și avizul a fost votat unanim cu 22 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Felicitări, doamne Stifler, și am terminat voturile. Uh, Madam President, uh, Madam can I... Doamnă președinte, doamnă Jolie, în numele Comisiei aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați ghidat printr-un vot foarte, foarte dificil și am reușit chiar să terminăm înainte de momentul la care trebuia să terminăm. Deci, bravo! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Sans desemparer, nous allons maintenant aborder... Acum o să abordăm punctul 20 de pe ordinea noastră de zi un schimb de opinii privind proiectul de raport al domnului Neusser privind activitățile adunării uh, parlamentare paritare ACP Uniunea Europeană 2011. După cum știți, este vorba de un raport anual de activitate al uh, adunării parlamentare pe care comisia noastră îl face în fiecare an și care se referă la activitățile adunării parlamentare paritare din anul uh, curent. Aveți cuvântul, uh, domnule Noizer, pentru a ne prezenta raportul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Voi fi foarte succint. Adunarea parlamentară paritară ACP-UE s-a întâlnit anul trecut de două ori. O întâlnire a avut loc în uh, Budapesta la Budapesta în uh, Ungaria și apoi uh, la Lomé în Togo. Au fost adoptate 10, rezo- 10 rezoluții și două declarații. A fost organizată și o misiune în uh, Timorul de Est și o misiune pentru a vedea cât de eficientă este asistența pentru dezvoltare la Busan. Aș dori să subliniez cât de activ s-a implicat comisarul Pibargs în aceste întâlniri. Dumnealui a participat la ambele întâlniri ale adunării parlamentare paritare. Comitetele speciale s-au întâlnit uh, pe lângă aceste două ocazii de alte două ori și aș dori să spun că din păcate, prezența europarlamentarilor a fost foarte redusă la întâlnirea care a fost organizată la Bruxelles și, pe bună dreptate, partenerii noștri ACP au cerut ca adunarea parlamentară paritară să nu, se mai, să nu mai fie organizată în același timp cu întâlnirea comitetelor uh, specializate. A existat, au existat anumite probleme, neliniști în uh, pauza de vară în cadrul secretariatului pentru că au avut loc anumite uh, modificări cu personalul. Noi dorim să spunem că această colaborare între Uniunea Europeană și ACP este foarte importantă și uh, expertiza personalului care lucrează în secretariat este de asemenea foarte importantă. Aș dori să spun că asistenții noștri au un rol foarte important. Din păcate, ar trebui să regândim rolul uh, general al asistenților pentru ca organizarea acestor întâlniri să fie cât mai bună grupul de lucru 2011, din punctul de vedere al metodelor de lucru, uh, și-a încheiat acest, uh, această activitate. Grupul de lucru fusese creat pentru a consolida rolul nostru politic și pentru a eficientiza procedura. Nu toate propunerile pe care le-am făcut au putut să fie puse în aplicare în anul 2011. Drept urmare, mai avem anumite aspecte care trebuie îndeplinite în acest an. Nu pot să vă dau acum detalii despre fiecare rezoluție în parte, însă aș dori să subliniez că această adunare parlamentară paritară este un element foarte important în cadrul dialogului Nord-Sud și mai ales din punctul de vedere în contextul uh, acordurilor economice uh, s-a modificat puțin echilibrul politic. În același timp, Negocierile au fost uh, dificile, însă am ajuns la un grad mai mare de transparență, un lucru care este important pentru, pentru ambele părți. Societatea civilă și-a putut exprima mult mai bine uh, pozițiile în aceste întâlniri. În mod principal, doresc să spun că acest dialog între Uniunea Europeană și țările ACP reprezintă un instrument foarte bun pentru a ajunge la Uh, relefarea unor, unor poziții comune. Cel mai bun exemplu este primăvara arabă, despre care s-a discutat în mod extins în anul 2011 și cred că această temă va rămâne și în viitor pe agenda întâlnirilor. Chiar dacă există diferențe sau există diferențe mari, majore între Uniunea Europeană și țările ACP, întâlnirile au fost foarte interesante, ar fi foarte uh, bine dacă reprezentanții ACP ar urma doar proceduri uh, democratice și ar renunța la lovituri de stat sau alte instrumente nedemocratice. Alte teme care au fost uh, atinse în cadrul întâlnirilor din anul 2011 a fost sprijinirea bugetară, poluarea apei, situația din uh, Cote d'Ivoire, eficacitatea ajutorului pentru combaterea SIDA, situația persoanelor cu disabilități, um, urgența alimentară din, uh, cornul, din zona cornului Africii și situația drepturilor omului din Eritrea. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc. Domnul Cashman, aveți cuvânt. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și eu domnului Neusser pentru munca foarte bună pe care a efectuat-o. Eu aș dori să mă refer la două puncte. În primul rând, în legătură cu dialogul. Eu am avut îngrijorări de ceva timp și aceste îngrijorări devin tot mai severe. Mi se pare că partea ACP nu dorește să intre într-un uh, dialog dacă este vorba de un subiect mai sensibil. Până la urmă ajungem la un uh, adevărat monolog și există probleme contencioase, de exemplu, nediscriminarea pe baza orientării uh, sexuale și așa mai departe. Am auzit în acest, în acest uh, parlament cum partenerii noștri au refuzat să discute acest uh, subiect. Pentru a depăși această situație, de curând comisarul Pivax împreună cu mine am organizat o audiere comună în cadrul căruia uh, înaintea începerii audierii, partea ACP, pe baza tratatului de, de la Cotonou, au spus că nu vor participa pentru că nu au un mandat și că nu există un consens referitor la nediscriminarea pe baza orientării sexuale. Drept urmare, eu aș dori să uh, examinăm cum am putea consolida acest dialog, astfel încât temele care ne interesează pe noi, dar poate nu interesează pe partenerii noștri, să poate să fie discutate. Apoi, există și un alt uh, punct uh, sensibil, întâlnirea ACP din Surinam. Președintele este căutat pe baza mai multor mandate de, arest, de arestare. Există, a fost emis și un mandat european de arestare. Și știu că ACP-ul se va întâlni acolo și Uniunea Europeană va merge acolo, eu nu voi merge. Și există intenția ca partea europeană să părăsească aceste, această întâlnire. Însă există pericolul ca prezența părții europene să fie folosită de președintele ACP pentru a submina uh, mandatele de, de arestare emise și, în mod special, mandatul european de arestare care a fost emis. Cred că această situație este una extremă, pentru că noi vom fi descriși la noi acasă ca fiind incoerenți, inconsecvenți în momentul în care punem în aplicare principiile europene și uh, statul de drept european. Eu, în calitate de coordonator, am aflat că nu am avea niciun fel de opțiune, pentru că partenerii ACP ne-au spus că aceasta este poziția lor. Eu mă tem că Parlamentul European, care se bazează pe conceptul universalității drepturilor omului și a libertăților, nu poate accepta o asemenea propunere și chiar și în această fază târzie fac un apel către Parlamentul European să-și regândească poziția. Cred că această temă este atât de importantă încât nu putem discuta despre ACP și să nu ne referim la această problemă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Găran, să aveți cuvântul. Probleme de intendanță, vă... Mai întâi probleme de administrare, doamnă președinte. Cred că trebuie să apreciem în, în înțelepciunea deputaților după, momentul, după modul în care sunt asistați doar de lor și nu de altcineva. Uh, cheltuielile de deplasare, de călătorie, ca și călătoriile de sejur, sunt plătite din bugetul alocat fiecărui deputat. Deci, el decide mai întâi dacă are nevoie de asistenți sau nu. Trebuie să spunem asta odată pentru totdeauna, nu sunt minori, mă rog, poate sunt la, acasă, dar nu în niciun caz la Parlamentul European aici. În al doilea rând, începește fondul problemei. Și domnul Noizer a spus acest lucru în comentariile sale finale. UEACP e un bun forum pentru a schimba opinii mai întâi și apoi pentru a lua decizii politice. Sub auspiciul unui acord, acordul de la Cotonou, care ne trimite activitățile către niște referințe destul de solide. Deci asta e foarte prețios pentru mine și chestiunea politică astăzi, în 2012, începește discuția cu ACP-ul, este să știm dacă vrem să uh, păstrăm această structură și cred că e momentul să dăm un impuls politic a acestei structuri. Eu sunt pentru menținerea acestei structuri și în ce privește Surinamul, am făcut o declarație care nu m-a angajat decât, decât pe mine uh, personal. Eu nu vreau să mă duc acolo din motive foarte apropiate de cele pe care le-a invocat și Maica. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, Serviciului de Acțiune Externă, domnul uh, Jose Costa Pereira, pentru că e foarte târziu și pentru că aș vrea să mai discutăm măcar încă un raport, să vreau să nu vorbiți mai mult de 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, sunt obișnuit. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă salută această rezoluție care subliniază cele mai importante uh, puncte în acest proces de follow-up al acestui instrument de dialog foarte important. Din punct de vedere al punctului 3 a proiectului de rezoluție, am dorit să vă atragem atenția asupra faptului că participarea Serviciului European de Acțiune Externă și a Consiliului sunt independente una de alta. Din păcate, în, uh, în altul reprezentant nu a putut uh, merge și a cerut Consiliului să o înlocuiască și acest rol a fost, accept, a fost acceptat. Noi sprijinim uh, președinția rotativă. Cu toate acestea, noi participăm în calitatea noastră proprie și vom interveni când vor fi discutate punctele politice. Și tot la punctul 3 aș avea o doua remarcă. Aici se cere Comisiei să clarifice uh, punerea în aplicare a tratatului de la Cotonou. Am avut mai multe uh, ocazii de a clarifica competențele, mai ales în discutarea tratatului de la Lisabona și consecințele acestora, acestuia asupra parteneriatului ACP. Considerăm că Serviciul European de Acțiune Externă este responsabil pentru punerea în aplicare a parteneriatului politic și este responsabil împreună cu Comisia pentru programare, așa cum se prevede la articolul 11 a unei decizii a Consiliului din anul 2010, care spune cum funcționează serviciul nostru. Și apoi, în legătură cu punctul 8, aș dori să vă spun că Consiliul de Afaceri Ex- de Externe din 20 iunie 2011 a adoptat un nou regulament referitor la situația drepturilor omului, mai ales în legătură cu uh, drepturile femeilor, punând accentul pe țările în uh, tranziție și pe eforturile de reconstruire post-conflict. De asemenea, trebuie să se pună concentrarea pe uh, responsabilizarea femeilor după anul 2015. Împreună cu statele membre, toate aceste măsuri trebuie să fie transformate în uh, realități. Dialogul UE-ACP are o importanță strategică în contextul uh, global după anul 2020 ar trebui să discutăm teme cum, este, cum sunt schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, pentru a miti doar câteva dintre aceste puncte, colaborarea nord-sud și colaborarea est-vest îmi cer scuze interpreților pentru viteza discursului meu. Mulțumesc uh, foarte mult. Dau din nou cuvântul domnului Neuser să, foarte pe scurt, să, să trag concluziile două minute. Ja, äh, Frau Präsidentin, ich will noch kurz machen. Es ist ja der Jahresbericht 2011. Intervenție fără microfon. Este vorba de raportul anual pentru 2011. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu Surinam. Au existat discuții lungi care au durat mai mult de un an referitoare la țara care găzduiește această întâlnire, Surinam, însă până la urmă în Danemarca, la ultima ședință, am ajuns la o poziție comună. Noi suntem cei care organizăm această întâlnire și noi uh, decidem cine va participa la această întâlnire. Noi nu vom, nu vom uh, invita pe președinte. Dacă dumnealui va uh, veni, îi vom spune foarte clar că nu este bine venit. Aceasta a fost uh, decizia pe care am luat-o. Dacă va veni, atunci vom părăsi sala. Aceasta este decizia care uh, i-a fost și transmisă domnului președinte. Este o problemă, dar este vorba până la urmă de o adunare parlamentară paritară și în acest context trebuie să ținem seama de poziția partenerilor noștri, ACP-ul, care și-au dorit să meargă la Surinam. Uh, până la urmă, partenerii noștri nu respectă întotdeauna democrația, deci am văzut ce se întâmplă în Rwanda sau în Congo, în Kinshasa pare rău, doamnă președintă, spune domnul Cashman, însă trebuie să spun câteva lucruri despre ultimul comentariu. Care sunt lucrurile nedemocratice referitoare la guvernul din Ruanda? Eu am, eu am uh, condus misiunea de observare electorală din 2010 uh, din Ruanda și cred că nu este bine să facem referință la ceea ce s-a întâmplat altundeva și îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, Norbert. Nu este bine uh, să facem comparații cu aceste două state pe care le-ai menționat, mai ales când vine vorba de Ruanda. Nimeni din Ruanda sau din guvernul ruandez, din opoziția ruandeză, nu are un, nu se bucură de onoarea de a fi emis pe numele lui un mandat de arestare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, vă reamintesc că termenul de amendamente este joi 20 septembrie la prânz și le vom Uh, vota pe, la ședința din 9 octombrie. Ne mai rămân 12 minute. E puțin ca să examinăm viitorul, următorul raport, dar o să încercăm să ne descurcăm cât mai bine. Doamna Catherine Grez a făcut un raport în legătură cu dezvoltarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice și, în special, consecințele lor asupra reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare, păstrarea, gestionarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale uh, cunoscute. Toate acestea sunt uh, multe articole de presă. Ne aducem aminte de problema cu uh, fasolele albe din Bolivia. Deci sunt subiecte în dezbatere publică și mai ales când au legătură cu alimentația, agricultura, diversitatea biologică și cu mediul, cu inovația și cu reglementarea biotehnologiilor, ca și asupra drepturilor omului. Așadar, cu mare plăcere dau cuvântul doamnei Catrin Grez. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc de asemenea colegilor mei deputați care au rezistat la două ore și jumătate de voturi și care încă mai sunt aici ca să mă asculte pe acest subiect care pentru mine este extrem, extrem de important. În calitate de raportor pe această chestiune a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice și consecințele lor pentru țările în curs de dezvoltare, țin să vă felicit pe toți membrii Comisiei DV pentru că am obținut, ați obținut responsabilitatea unui astfel de raport din proprie inițiativă. Uh, din moment ce 90% din patrimoniul biologic mondial este deținut de țările în curs de dezvoltare, 97% dintre brevete sunt totuși uh, deținute de țările industrializate. Deci vedeți cât uh, de important și cât de mult ne privește acest subiect și uh, că, până la urmă, popoarele autohtone și popoarele cele mai sărate ce sunt victimele acestei practici ilegale care este bio- pirateria. Uh, și adevărul care se ascunde în spatele acestei noțiuni uh, absolut barbare este în mare parte necunoscut. De fapt, este o adevărat, uh, un adevărat jaf industrial al resurselor naturale și al cunoștințelor țărilor din Sud. Este o injustiție economică și morală și o amenințare uh, la adresa diversității, biodiversității. Vorbim aici despre o luptă Uh, pe care țările în curs de dezvoltare o duc de ani de zile. Știu că nu e prima dată când se evocă acest subiect în această încintă. Poate vă amintiți de schimburile de opinii pe care le-am avut cu doamna Ashton pe subiectul biopirateriei, dar mi se pare util să reamintesc definiția pe care o putem găsi uh, cel mai des menționată, și anume că este vorba de uh, acapararea, exploatarea și comercializarea ilegitime a unor resurse biologice sau a unor cunoștințe tradiționale prin intermediul brevetelor de către firme private de inginerie genetică și mai ales fără consultarea sau fără compensarea populațiilor care inițial au dezvoltat aceste uh, cunoștințe evident, uh, nu se poate vorbi de biopiraterie fără a menționa termenul biopirat, acești, acești pirați ai uh, uh, celulelor vii care operează în trei mari sectoare, sectorul farmaceutic, uh, sectorul uh, cosmetic și cel agroalimentar. În realitate, aceștia fac profituri copiind și știind cu bună știință că ei copiază ceva care apoi este prezentat drept inovație. Într-un context în care cunoștințele tradiționale sunt la originea uh, beneficiilor enorme ale acestor întreprinderi, mai ales, cum spuneam, în domeniul uh, uh farmaceutic, cosmetic și agriculturii, cel agriculturii, protecția cunoștințelor tradiționale comunităților autohtone și locale, reprezintă un veritab- o veritabilă provocare pentru a lupta cu pirateria. După cum știți, protecția și conservarea diversității genetice sunt elemente cheie pentru realizarea obiectivelor mileniului în ce privește dezvoltarea. Resursele genetice sunt cruciale pentru a avea o agricultură durabilă și pentru securitatea alimentară. Ați uh, dat, doamnă președinte, exemplul uh, fasolei albe, pentru că și acesta ilustrează perfect uh, problema biopirateriei. Și vă spun o anecdotă. Un cetățean american care se numea care se numește Larry Proctor, se plimbă în Mexic pe o piață cu soția sa, care se numește Enola. El cumpără câteva uh, păstăi de fasole, se întoarce în Statele Unite, le plantează și în, uh, în 1999 obține un brevet de la oficiul american de brevete pentru aceste uh, fasole mexicane, care îi dă dreptul de proprietate exclusivă asupra acestei varietăți de uh, fasole verde. Deci, din acest moment, un țăran mexican devine, din punct de vedere legal, condamnat să plătească drepturi de autor domnului Proctor în Statele Unite pentru a-și cultiva uh, fasolea pe care au cultivat-o și uh, strămoșile. Deci cred că acest exemplu este absolut uh, greitor și mm, ne arată foarte clar despre ce e vorba trebuie să reamintim și dificultățile create de drept, existența drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale în țările în dezvoltare, uh, din punct de vedere al accesului uh, la medicamente, a producției de medicamente generice și, evident, așa cum spuneam mai devreme, al accesului agricultorilor la semințe. Uh, se vede clar că lupta cu biopirateria este uh, o provocare importantă pentru Uniunea Europeană. Astfel de practici încalcă angajamentele Uniunii în materie de eradicare a sărăciei și de protecție a biodiversității. Uh, și, evident, încalcă mai ales principiul coerenței politicilor de dezvoltare, consacrată în articolul 208 din Tratatul de la Lisabona. Uh, nu vreau să arăt cu degetul și știu că a puțin timp, dar incoerența contextului juridic uh, internațional este îngrozitoare. Uh, ne confruntăm cu o complexitate a sistemului de organizații internaționale, OMC, FAO, CDI și așa mai departe. Cred că trebuie să Uh, încercăm să lucrăm în favoarea unui sistem de guvernanță globală pe această chestiune, conform principiului coerenței politicii uh, pentru dezvoltare și trebuie să susținem, susținem sistemul uh, format de SDB și de protocolul de la Nagoya. Pentru că, în realitate, țările în curs de dezvoltare care luptă în această direcție de câțiva ani buni propun niște lucruri foarte simple și propun trei lucruri – o reglementare, evident, care să fie una obligatorie, legată de trei chestiuni. Mai întâi, să fie divulgată sursa și originea resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale utilizate într-o invenție. Al doilea lucru, ei cer să se facă proba consimțământului prealabil la Uh, cunoașterea cauzei de către autoritățile competente și, în al treilea rând, evident, asta nu vă va surprinde, cer uh, justa și echitabilă împărțire a avantajelor. Așadar, cred că pe acest subiect esențial pentru noi, putem să, uh, noi, Comisia noastră, putem să devenim purtători de cuvânt uh, la nivel european a acestor revendicări care sunt legitime. Mesajul central pe care trebuie să-l uh, transmitem este destul de clar. Trebuie ca Convenția Biodiversității și protocolul de la Nagoya trebuie să fie puse în centrul discuției și să gravităm în jurul acestei convenții și a principiilor sale, care ne vor permite să realizăm un echilibru între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Uh, noi, în calitate de comisie, deve să cerem Uniunii Europene și statelor membre să uh, facă apel la o uh, ratificare rapidă a protocolului de la Nagoya pentru a lupta împotriva pirateriei și pentru a restabili justiția și echitatea în uh, schimburile de uh, resurse energetice. În fine, și aș vrea să închei cu această propunere, cu această afirmație, uh, biopirateria vine din insuficiența reglementării în țările în curs de dezvoltare chiar și din lipsa de mecanisme de control în țările dezvoltate. Să nu uităm aici rolul fundamental pe care îl joacă cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii, pentru a propune țărilor în dezvoltare un ajutor de întărire a capacităților juridice și instituționale pe chestiunile de acces și de împărtășire a avantajelor. Știu că avem puțin timp, dar bineînțeles în calitate de raportor pe această chestiune sunt uh, deschis la avea o discuție cu colegii din grupurile politice pentru a susține uh, cu putere revendicările țărilor în curs de dezvoltare și să facem să înceteze acest jaf al uh, resurselor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președinte, mulțumesc, doamnă raportor. Avem încă câteva minute. Domnul Neuser, vă dau două minute. Ja, ganz, ganz Foarte pe scurt, în calitatea de raportor din umbră, doresc să o felice pe doamna raportoare pentru acest raport foarte bun. Grupul politic al socialiștilor și democraților va urma această linie politică foarte clară. Se face referire la pirateria biologică și la exploatarea abuzivă a cunoștințelor tradiționale a popoarelor indigene. Tocmai de aceea vom sprijini în totalitate acest raport. Merci. La parole. Mulțumesc. Da, acum cuvântul Comisiei, doamna Barbara Norcross. Trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Ar trebui să continui în uh, engleză. O să fiu cât se poate de succintă și mai ușor în engleză. Vreau să vă spun că eu sunt de la DG Comerț, lucrez cu de, uh, colegii de la mediu și de la piața internă pe marginea acestor subiecte și, bineînțeles, ei nu sunt astăzi aici, dar pot vorbi în numele lor. Am luat notă de tot ce a scris doamna Grez. Cred că există mult adevăr în afirmațiile domniei sale, dar cred că, pe de altă parte, pot să spun și că Comisia își face treaba și își face temele. Colegii de la uh, Direcția pentru Mediu au fost foarte ocupați pentru a avea o evaluare de impact pentru o propunere legislativă. Uh, aceasta a fost deja aprobată de uh, Consiliul de Conducere și sperăm că vom putea adopta acest lucru în octombrie și vom putea transmite propunerea către Parlament și Consiliu foarte Uh, rapid. Bineînțeles, trebuie să avem și măsuri de implementare pentru uh, protocolul de la, Nagorno, de la Nagoya și uh, toate acestea sunt pregătite foarte rapid și sper ca la aceeași dată să avem adoptarea uh, tuturor măsurilor. Nu știu dacă va fi posibil neapărat, dar lucrurile ar trebui să se întâmple destul de repede. Deci în calendarul uh, Uh, activităților care s-au făcut deja, cred că vom putea ratifica totul destul de rapid. Bineînțeles, uh, Parlamentul va avea ocazia să discute textul propunerii legislative și sunt sigură că veți putea veni cu niște amendamente uh, pline de miez. Cum am spus, protocolul este extrem de important și Cred că UE, așa cum s-a întâmplat uh, și așa cum a avut mandat în ultimii ani în toate discuțiile internaționale, s-a implicat foarte tare și a făcut tot posibilul, în măsura posibilului, pentru că multe dintre aceste organizații internaționale, consensul este extrem de important. Uh, știu că ne-am făcut o propunere în 2005 pe acest subiect, dar pentru că există aceste dihotomii uh, și tabere adverse, noi suntem ușor uh, în, la mijloc, așa încât discuțiile sunt ușor blocate. Și Cred că se va lua o decizie la adunarea generală pentru a vedea dacă în 2013 vom avea sau nu o conferință diplomatică. Ceea ce pot să spun este că această problemă este întotdeauna pe agenda um, OMC și, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt foarte multe organizații internaționale care tratează cu aceste subiecte sau cu subiecte similare. Președintele, mulțumesc. Vă amintesc că Termenul uh, fixat pentru adoptarea acestui raport este 6 decembrie și termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 octombrie la ora 6. Uh, Din cauza prelungirii voturilor, trebuie să vă spun că nu putem să tratăm ultimul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Svensson în ceea ce privește revizuirea strategiei UE din domeniul drepturilor omului. Vom face tot posibilul să organizăm un schimb de puncte de vedere înainte de votul de la următoarea reuniune și vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joi 20 septembrie la prânz. Ne vom reîntâlni data viitoare, pe 8 octombrie, aici la Bruxelles, de la ora 15 la ora 18.30 și pe 9 octombrie de la 9 la 12.30 și de la 3 la 6.30. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Mulțumesc! Yes.